Uh, Dragi colegi, trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi a Comisiei Econ, schimb de opinii cu Mariana Coțefa, director general al Eurostat. Este o plăcere pentru mine um, astăzi să vă urez bun venit în mijlocul nostru. Felicitări! După cum știți, aceasta este prima uh, discuție cu doamna Mariana Coțeva în calitate de director general al Eurostat. Dânsa a fost numită în funcție pe 1 martie. Înainte era deja uh, director general interimar, deci avem o cooperare uh, deja de uh, ceva vreme. Vă felicit pentru numirea, confirmarea în funcție și sperăm că vom continua o cooperare cât mai fructuoasă um, pe o serie de subiecte, inclusiv în dosarele legislative pe care le vom discuta în triloguri. Vă voi da acum cuvântul pentru o prezentare introductivă și apoi colegii vă vor pune întrebări. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Cei prezenți în sală știu că statisticile sunt utile în mediul de afaceri, dar și în uh, mediul politic pentru a se lua decizii care influențează viețile a milioane de cetățeni. Statisticile sunt importante și pentru ziariștii care explică deciziile dumneavoastră publicului și explică cifri, cifrele. Statisticile contează din ce în ce mai mult uh, din punctul de vedere al cetățenilor, care astfel pot să ia decizii informate în zi, viața de zi cu zi. Dar statisticile ajută pe cetățeni și să facă diferența între cifrele adevărate și uh, așa numitele fake news sau știri false. Deci, statisticile contează și pentru că contează, doamnelor și domnilor, uh, vă puteți închipui ce mare onoare pentru mine este să fiu numită de Comisia Europeană în funcție de director general al Eurostat, să pot conduce Eurostatul în această perioadă interesantă, dar dificilă. Vă mulțumesc că m-ați invitat atât de repede după numirea mea în funcție la o întâlnire cu comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile mele, ideile mele și modul în care văd eu statisticile europene în următorii ani. Încă de la început, chiar dacă domnul Galtieri a spus că am fost um, um, director interimar timp de mai mult de un an și am avut deja contracte regulate, doresc să vă spun că nu este, doresc să spun că sper că nu este ultima dată când vin aici și sper că cooperarea noastră nu se va limita la dialogul statistic anual prevăzut de lege. Spun acest lucru pentru că eu cred, dacă îmi permiteți să fac o astfel de comparație, că instituțiile noastre au ceva în comun și anume faptul că, într-un fel sau altul, cele două instituții joacă un rol crucial pentru, um, pentru uh, protejarea democrației, promovarea guvernanței și răspunderii publice pe continentul nostru. Așa doresc să spun încă de la început că pentru mine este de importanță vitală să avem un dialog permanent între Eurostat și Parlamentul European. Acest dialog trebuie să fie deschis, eficace și cu siguranță constructiv. Deci, domnule președinte și stimați eurodeputați, Aș dori să vă prezint ideile mele în legătură cu situația statisticilor europene de azi. Cu toții suntem de acord că statisticile contează și vedem peste tot că statisticile sunt indispensabile în procesul de luare de decizii la nivel european și pentru măsurarea performanțelor și a impactului diverselor activități și inițiative de la nivel european. Exemplele sunt numeroase. Cifrele de calitate la nivel european și statisticile comparabile din diferitele state membre sprijină planul de investiții pentru Europa, planul de stabilitate și creștere, guvernanța economică, dezvoltarea durabilă, semestrul european și mă opresc doar aici cu exemplele, dar aș putea continua, lista e lungă. În același timp, astăzi mă gândeam cum să vă prezint ideile mele pentru viitor. Nu pot să vă prezint prioritățile mele concrete fără a vă prezenta pe scurt realitatea cu care se confruntă statisticile de la nivel european de astăzi. Este realitatea fiecărui cetățen, cetățean în această lume dinamică. Această realitate uh, poate fi devenită de două tendințe, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale pe de o parte și explodarea uh, cantității de informații pe de altă parte una fără precedent. Astăzi cetățenii uh, sunt conectați, au competențe digitale și au acces la foarte multe cifre. Și în același timp, statisticile oficiale nu sunt singura sursă de cifre. Crește numărul celor care furnizează date neoficiale, care intră în concurență cu statisticile oficiale. De aceea, pentru noi, pentru statisticienii oficiali, acest lucru devine o provocare. Este o provocare ca cifrele noastre să devină relevante, să fie disponibile la timp și să fie de încredere. Pentru că nu mai uh, beneficiem de monopolul pe care îl aveam acum câțiva ani, când eram singura sursă de informații. De aceea, ținând cont de aceste provocări, sunt convinsă că Acum când cifrele statistice sunt din ce în ce mai mult folosite în scopuri politice și chiar pentru a determina campanii politice, existența unei surse de încredere cum ar fi statisticile europene oficiale, este absolut necesară și aceasta este cea mai mare provocare care doresc să-i răspund. Visul meu este că atunci când mergeți undeva, dacă discutați cu șoferul de taxi despre ultimele cifre privind migrația sau altceva sau inflația, fără să știe de la ce instituție să vin, șoferul să-mi spună, puteți să vă uitați pe site-ul Eurostat și veți vedea care sunt cifrele corecte. E bine să avem vise, dar și mă gândesc, bineînțeles, dacă voi putea conduce Eurostatul pentru a face față acestei provocări. Și având în vedere că sunt prima dată în fața dumneavoastră, aș dori să vă spun câteva lucruri din cariera mea. Am Viața, uh, cariera mea profesională se împarte în trei părți importante. Am, vin uh, din mediul academic, universitar și această parte importantă a vieții mele mi-a oferit curiozitatea um, și capacitatea de a căuta soluții creative la probleme uneori dificile. Apoi am fost șefa institu- unui Institut Național de Statistică și Acolo am dobădit experiența și am înțeles cât de importante sunt uh, cifrele um, cât de important e ca ele să fie obiective și să fie relevante, să vină la timp pentru a influența deciziile politice. Și în ultimii șase ani um, am uh, lucrat la Eurostat, am fost director general adjunct și, așa cum a spus domnul președinte, director general uh, interimar al, și Astfel am dobândit o experiență și o perspectivă europeană. Voi încerca să folosesc toate aceste tipuri de experiență pentru a face față cu succes provocărilor zilei de azi. Acum aș dori să mă concentrez rapid pe trei priorități majore care cred că rezumă intențiile mele pentru următorii ani în fruntea Eurostatului. Întâi mă voi concentra pe producția de statistici Veți spune, da, aceasta e misiunea Eurostatului, dar eu cred că trebuie să avem o evaluare critică. Dacă statisticile pe care le producem sunt relevante, sunt potrivite scopului, răspund uh, nevoilor în schimbare și dacă sunt furnizate suficient de repede. Deci, dacă văd că există loc de mai bine în caracteristicile de bază, mai ales furnizarea la timp, care este un aspect cheie, mai ales în domeniul statisticilor sociale și de mediu, voi acționa. Când spun că trebuie să avem un punct de vedere critic, în momentul în care facem acest lucru, uh, multe uh, structuri de la nivel european uh, sunt evaluate critic, multe reforme sunt în curs și acest lucru necesită o ajustare și o îmbunătățire a statisticilor europene. Vă voi da câteva exemple. Um, finalizarea Uniunii Economice și Monetare um, necesită o evaluare a rolului statisticilor în guvernanța um, economică, evaluarea pilonului drepturilor sociale, digitalizarea și consolidarea pieței unice digitale sau politicile de migrație sunt doar câteva exemple care arată că provocările actuale necesită evaluarea și eventual modificarea uh, statisticilor pe care le prezentăm. A doua mea prioritate este ca Eurostatul să folosească potențialul tehnologiilor digitale și al noilor surse de date. Doar astfel vom putea produce statistici mai rapid, vom putea intra mai mult în detaliu pe regiuni Știți foarte bine că această dimensiune este importantă. Cereți acest lucru, să oferim date la nivel de orașe, de municipii și nu neapărat la nivelul unor regiuni administrative clasice, dar și pentru regiuni transfrontaliere, regiuni de coastă sau zone rurale și așa mai departe. Și doar astfel, uh, folosind tehnologiile și noile surse de date, putem face asta reducând în același timp uh, povara de pe umerii cetățenilor și a, ai întreprinderilor uh, pentru că informațiile uh, colectate pot fi refolosite. A treia prioritate este să mă concentrez pe modul în care se comunică rezultatul statisticilor oficiale utilizatorilor. Sunt mândră să spun că anul trecut și în calitate de director general interimar um, am început ne-am angajat pe această cale pentru a îmbunătăți modul în care sunt diseminate datele Eurostat. Este doar începutul și chiar dacă primele rezultate sunt deja vizibile, vi le voi prezenta. Voi prezenta tendințele a ceea ce dorim să facem în acest domeniu. Am început să ne reînnoim site-ul web ca el să fie mai simplu, mai ușor de folosit și uh, mai plăcut vizual. Am început să folosim publicațiile vizuale, adică nu doar dosare PDF, ci un uh, set de instrumente interactive care permit utilizatorului să folosească, să refolosească datele, să le extragă, să își facă propriile analize și aceste publicații sunt um, actualizate în momentul în care apar date noi. Am început uh, o secțiune uh, privind uh, știrile sau noutățile în domeniul statisticilor importante pentru cetățeni cu informații infografice și care pot fi traduse automat în toate limbile Uniunii Europene um, și astfel putem să atingem mai mulți utilizatori pentru a vă da o statistică, pentru că nu, nu ați avea impresia că discutați cu cineva de Eurostat, dacă nu vă prezint cifre. Acum o săptămână, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, am publicat un uh, un infograf uh, privind diferențele de salarizare pe care apoi le-am diseminat pe Twitter și Facebook și în câteva ore uh, posturile noastre au fost văzute de 3 milioane de cetățeni europeni. Deci, domnule președinte, stimați deputați, doresc să mai menționez doar trei elemente. Primul, cele trei priorități pe care vi le-am descris nu pot fi uh, realizate de Eurostat singur. Trebuie să ne continuăm cooperarea cu, celelalte, cu serviciile de la Comisia Europeană și cu Parlamentul pentru a înțelege care sunt nevoile privind uh, care, uh, informațiile necesare. Știți că Eurostatul nu poate să producă datele singur. Deci vom continua parteneriatul cu statele membre mai ales pentru a produce statisticile mai rapid. Ne vom intensifica cooperarea cu Sistemul European al Băncilor Centrale și cu alte organizații internaționale. Acesta este primul punct suplimentar la priorități. Al doilea este când pot să ratez ocazia de a vorbi despre independența profesională. Aș dori să vă spun că voi face toate eforturile pentru a garanta uh, independența și obiectivitatea statisticilor europene. Și este un privilegiu să spun asta aici, pentru că dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ați avut un rol esențial în ultimii ani pentru a crea um, cadrul juridic care garantează Mm, independența profesională, dar acum este datoria mea să o pun în aplicare în fiecare zi, atunci când iau decizii în legătură cu metodele, cu comunicatele de presă, conținuturile și um, uh, tot ceea ce trebuie să fac pentru ca statisticile să fie obiective și comunicate la timp. Deci acesta este al doilea element. Independența profesională este o prioritate pentru mine de fiecare zi. Și ultimul punct uh, pe care doresc să-l menționez revenind la cooperarea dintre noi este să spun că în următoarele luni vor avea mai multe ocazii de a ne uh, demonstra excelenta colaborare. Domnul Gualtieri a spus că vom avea mai multe dosare juridice importante sau regulamente cadru care vor determina viitorul statisticilor europene care vor trebui adoptate de Parlamentul European în domeniul privind statisticile economice, sociale, cele din, agriculă, din agricultură și uh, uh, produsul național brut. Următorul program statistic pentru următorul cadru financiar multianual va fi stabilit și Parlamentul European va avea un rol important și aici. Nu doar pentru a identifica nevoile de informații, ci și pentru a se asigura că statisticienii europeni vor avea resursele necesare la dispoziție pentru uh, a obține rezultate conform așteptărilor. În concluzie, contez pe sprijinul dumneavoastră continuu și mă bucur de faptul că vom uh, avea un dialog permanent între instituțiile noastre, pentru că o relație în interesul ambelor părți înseamnă că uh, Europa are nevoie de statistici, dar și statisticile europene au nevoie de sprijinul dumneavoastră continuu, deci sper să cooperăm cât mai bine. Mulțumesc foarte mult! Thank you very... Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte completă. Și acum începem cu intervențiile colegilor și are cuvântul mai întâi domnul Chirțos. Uh, very interesting. Mulțumesc, uh, o intervenție foarte interesantă. Aș avea două întrebări. Prima dintre ele vizează compararea statisticilor europene cu statisticile americane. Uh, aș dori să știu dacă sunt comparabile. Uh, la fel, aș dori să știu dacă statisticile chinezești sunt fiabile, pentru că până la urmă noi facem statistici europene pentru a le compara cu alte statistici de la Uh, puteri majore economice. Deci cum stau lucrurile cu SUA și cu China? Și încă o întrebare la obiect. Nu știu dacă v-ați uh, confruntat cu această problemă. Există uh, așa numita speță Gheorghiu din Grecia, care a dat o persoană care a lucrat pentru biroul statistic din Grecia, el a fost acuzat uh, de politicieni uh, și de opinia publică că datorită lui datoria publică a crescut uh, exponențial în Grecia a fost judecat, a fost, de, sentința a fost pronunțată, a făcut apel, a fost achitat, nimeni nu-l acoperă din guvern. Pe de altă parte, guvernul a făcut un acord cu instituțiile pentru ca uh, statul uh, elen să-i acoperă cheltuielile de judecată. E o situație absurdă, nu știu dacă v-ați confruntat cu ea și dacă ne puteți uh, spune câte ceva ultimile noutăți. Mulțumim pentru cele două întrebări foarte pertinente. În ce privește compararea statisticilor europene cu cele din restul lumii, da, într-adevăr este un aspect uh, foarte important. Răspunsul pe scurt ar fi că comparabilitatea statisticilor la nivel mondial uh, se face în baza standardelor statistice. Avem uh, definiții comune în zone diferite. Sub egida ONU, de obicei, Eurostat și statele membre uh, participă foarte activ atunci când se convin toate aceste definiții și clasificări și apoi avem și organizații internaționale precum ECD-ul și FMI. Sigur că în funcție de domeniu, mă gândeam la, uh, de exemplu, negocierile agricole de la ONU. Uh, vă pot da un exemplu recent. Uh, în fiecare an, la începutul lunii martie, se întâlnește Comisia Statistică de la ONU, la sediul ONU, la New York, și Eurostat a preluat inițiativa de a produce recomandări pentru statistici comparabile cu privire la refugiați și poate sunte, uh, ar putea să vă surprindă, dar uh, la 70 de ani de la înființarea acestei comisii statistice nu există o definiție standard pentru refugiați. Deci, e un exemplu Uh, participăm uh, în toate aceste domenii, dar câteodată încercăm chiar să fim pionieri, să venim cu uh, o problemă nouă pentru a ne asigura că statisticile sunt comparabile. Venim și cu muncă de consiliere. Dar, încă o dată, întrebarea este foarte importantă pentru că în ultimii ani statisticile europene s-au axat pe situația din Uniunea Europeană, dar sigur că este foarte important ca Eurostatul să se deschidă spre lume, să ne asigurăm că putem compara statisticile europene cu cele din alte părți ale lumii. O a doua întrebare legată de Grecia. Au fost mai multe întrebări uh, în întrebarea dumneavoastră de fapt. Ce vă pot spune eu? Din 2010 încoace Eurostat a compilat date uh, în legătură cu situația din Grecia, fără niciun fel de rezervă. Ce am încercat, ce a spus și dumneavoastră, era o, o, o aluzie, uh, în situația dumneavoastră, încercăm să uh, repetăm uh, faptul că uh, cazul de care vorbeați, speța din Grecia, aluncă o, o lumină negativă asupra statisticilor europene și încercăm să combatem această idee preconcepută. Și comisarul competent Uh, pentru statistici a luat poziție de, de mai multe ori și vicepreședinții, uh, vicepreședintele Dumbrovski și alți comisari au luat poziție foarte clară în acest sens. În ce privește speța respectivă împotriva uh, fostului președinte al Biroului de Statistici din Grecia, sigur că Eurostat uh, urmărește îndeaproape situația. Sigur că încercăm să Uh, respectăm uh, principiul conform căruia Eurostat și Comisia Europeană nu uh, intervine în chestiunile în afacerile naționale. În ultimii ani, în procesul de negociere cu Grecia, în cadrul programului, am încercat să punem pe ordinea de zi și statisticile. Și una dintre realizări a fost faptul că în Grecia s-a adoptat o lege în urma recomandării Comisiei Europene de a indemniza uh, de a acoperi costurile juridice ale domnului Georgiu. Vă pot spune că am vești bune, uh, cheltuielile de judecată pentru uh, primul proces uh, i-au fost restituite. Deci iată vestea pe care puteam să vă o aduc. Mulțumim pentru această veste bună. Pervonș Beres acum. Mulțumesc, doamnă președinte vă urez uh, mult uh, succes uh, în numele socialiștilor și democraților din Parlament în acest mandat. În introducerea dumneavoastră v-ați referit la o serie de chestiuni care vor fi hotărătoare pentru mandatul dumneavoastră. Ieri l-am primit pe președintele SGAB, care a insistat foarte mult asupra acestei uh, competiții neloiale care apare între institutele uh, statistice publice, între birourile uh, publice și așa numiții sexy data provider, deci cei care furnizează date și care sunt foarte comerciali, foarte atrăgători. Dacă urmărim dezbaterea publică, însă ne dăm seama că bunul comun ar trebui să se organizeze în jurul unor statistici fiabile, uh, care ar trebui să facă obiectul activității Eurostat. Dar nu considerați că pe lângă mandatul pe care îl aveți, nu credeți că ar fi bine să uh, interacționați cu guvernanța economică europeană? Mă gândesc, de exemplu, la recomandările specifice pe țară, ca să vă asigurați că cei de care depindeți, uh, oficiile statistice naționale în speță, au uh, la dispoziție suficiente mijloace pentru a vă pune la dispoziție datele de care aveți nevoie, pentru că dacă nu vom asista la un cerc vicios, veți avea tendința să înlocuiți și uh, chiar finanțarea dumneavoastră ar putea să fie pusă sub semnul întrebării, pentru că vi se va spune că faceți treaba autorităților naționale. Deci care este poziția dumneavoastră în acest sens și cum am putea noi să vă ajutăm pentru ca statisticile să nu devină uh, o treabă depășită, uh, învechită, ci să își aducă contribuția la o dezbatere în cunoștință de cauză în toate domeniile. Și mai am o întrebare pentru că v-ați referit la chestiuni la care e, uh, în care e nevoie de statistici fiabile. Uh, sigur că problemele sociale sunt foarte importante, v-ați referit la inegalitățile sociale, la pilonul social și îmi amintesc că atunci când uh, noi de obicei, de obicei vorbim despre ocupare la Parlamentul European, constat că avem de-a face cu un paradox, pentru că fondurile structurale sunt uh, disponibilizate pe baza analizării ocupării în uh, regiuni așa numite NUTS 3 așa se numesc ele. Ori în politicile din statele membre uh, nu se folosește ca metodă de calcul cea pentru regiunile NUTS 3. Există un Uh, o modalitate de a împăca toate aceste realități și apoi o ultimă întrebare legată de subiectele tematice. Cum ne-ați putea ajuta să avem statistici care să permită Uniunii Europene să-și atingă obiectivele uh, pentru uh, acordul de la Paris COP21 și pentru uh, limitarea la 2, 2 grade a temperaturii. Mulțumesc, doamnă Beres. O să continui limba engleză, dacă îmi permiteți Mulțumesc foarte mult pentru uh, urările uh, de succes, dar uh, sunt conștientă de faptul că am nevoie de sprijin în aceste vremuri tulburi. Intervenția dumneavoastră abordează chestiuni foarte importante și o să încerc acum să răspund în mod structurat și să vă răspund la obiect. Cu siguranță vom continua dialogul nostru. Sigur că trebuie să abordăm chestiunea acestor furnizori de informații care sunt în concurență uh, nu trebuie să așteptăm și să mm, observăm neputincioși ce se întâmplă în jur. E un subiect foarte important și dacă ne uităm la partea competitivă, trebuie să fim într-adevăr relevanți și să fim mai rapizi. La, pe partea de confidențialitate trebuie să câștigăm încrederea nu putem să considerăm că încrederea ne este uh, acordată din oficiu, deci că oamenii preferă Eurostatul altor furnizori de statistici, nu mai așa. În ce privește recomandările specifice pe țară și guvernanța pe țară, cum ne-ați putea ajuta? Un răspuns simplu uh, din partea mea ar fi fiți uh, așa cum sunteți, respectiv să spuneți în continuare că statisticile europene trebuie să facă parte din uh, dezbatere. Mă gândesc uh, la uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare uh, sau când discutați probleme precum condiționalități pentru distribuirea fondurilor uh, Uh, deci știți că împărțirea fondurilor se va, se va face pe baza condiționalităților, e o dezbatere bună, dar întrebarea care se pune este cum se măsoară condiționalitatea și apoi aici intervin statisticile europene. Deci vă rog încă o dată să vă asigurați că vocea dumneavoastră se face auzită chiar de la începutul procesului de decizii, deci când uh, se discută măsurarea unui fenomen, de exemplu. Uh, Uh, mai puteți și să vă implicați altfel. Avem patru regulamente acum în dezbatere și impresia noastră e că ați sprijinit uh, puternic uh, dialogul, de fapt e vorba de un trilog între Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre. Cu siguranță avem nevoie și de statele membre și nu e doar o chestiune legată doar de bani, e și o problemă legată de faptul că statele membre trebuie să înțeleagă că trebuie să fim mai uh, rapizi și că um, oficiile naționale de statistică trebuie să Uh, uh, sigur că statisticile sunt un domeniu conservator, dar trebuie să uh, depășim această perioadă de supraveghere și în următorii șase ani trebuie să ne mișcăm mai repede, să folosim noi surse de date, deci trebuie să, particip, deci când, să participăm la triloguri atunci când se discută regulamentele cadrului. E foarte important. În ce privește chestiunile sociale, Bineînțeles că ele sunt tot mai importante pe ordinea de zi și din punct de vedere istoric, statisticile întotdeauna au fost un pionier, acum uh, și statisticile de mediu uh, recuperează întârzierea. Sigur că problema cea mai importantă e cea a uh, punctualității, a vitezei cu care uh, pregătim aceste statistici. Anul trecut ne-ați ajutat, uh, în acest proces de pregătire a, uh, a statisticilor sociale și de uh, trai. Uh, am redus perioada de la 2 la 1 an, dar e loc de mai bine. Apoi ați vorbit și despre evoluția regională diferită și de aceea am spus la început în prioritățile mele, dar nu am menționat cum cred eu că ar trebui să continuăm pe viitor. Ei bine, cred că ar trebui să folosim informațiile de tehnologie duală Uh, să le combinăm și cu date statistice pentru că uh, atunci am putea obține un uh, grad mai scăzut de agregare. Iar în ce privește decizia COP21, și ea este o prioritate pentru noi, este o zonă în evoluție și avem aici mai mulți indicatori pentru a organiza culegerea de dată. Deci, încă o dată, vă rog să fiți proactivi, să căutați informații, să vă comportați așa cum ați făcut până acum. E singurul mod în care ne puteți ajuta pentru a ne asigura că datele pe care vi le punem la dispoziție sunt uh, fiabile. Mulțumesc! Domnul Erzog din partea ICR. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă director. Uh, în acest context al statisticilor europene, grupul ECR consideră că ar trebui să să respecte principiul subsidiarității și principiul uh, independenței oficiilor naționale de statistici. Uh, în regulamentul uh, cu privire la statisticile europene din 2012, ultimul text legislativ adoptat, uh, a încercat să îmbunătățească și să consolideze această independență s-a extins sfera de aplicare pentru autonomia uh, directorilor de oficii naționale. Doamnă director, ați putea să ne uh, spuneți care a fost impactul acestor schimbări în uh, ce privește Eurostat? Considerați că cooperarea și schimbul de informații între oficiile naționale și Eurostat s-a uh, îmbunătățit în urma adoptării regulamentului? Această cooperare este mai uh, concretă, este mai credibilă sau, din contră, situația s-a răutățit? Ați observat vreo diferență în acest sens? Și apoi, constatați că, în practică, aceste oficii naționale sunt uh, mai mult implicate în uh, luarea de decizii uh, de-a lungul întregului proces și considerați că există modalități în care am putea îmbunătăți legislația actuală în acest domeniu. Mulțumesc, e un alt aspect important ar fi în categoria relației Eurostat-statele membre. Foarte pe scurt, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, regulamentul european uh, cu privire la statistici viza, într-adevăr, consolidarea independenței directorilor. Unul dintre elementele concrete din această, acest proces de schimbare viza uh, încrederea, deci angajarea, angajamentul față de încredere, și apoi și punerea în aplicare recomandărilor din partea uh, evaluatorilor interpares. Face obiectul cooperării între oficiile de statistică. Eurostat va publica un raport cu privire la punerea în aplicare a acestui regulament, inclusiv în ce privește uh, angajamentul de încredere și uh, peer review, deci în atenția Parlamentului și a Consiliului la începutul uh, lunii iunie. Deci vom discuta conținutul uh, acestui raport uh, ulterior. În ce privește punerea în aplicare a legii, bineînțeles că uh, monitorizăm uh, procesul de punere în aplicare a legii și sunt convinsă și de fapt uh, și uh, directorii generali ai oficiilor naționale, noi considerăm că aceste schimbări ale legii au consolidat poziția Institutelor Naționale de Statistică și de aceea considerăm că aveți un rol privilegiat pentru că ați uh, a avut un rol crucial în adoptarea acestei legi. În ce privește relația cu statele membre, mă simt privilegiată. Eu uh, consider că președinții uh, Institutelor Naționale de Statistică mă sprijină și am intensificat cooperarea pentru că avem uh, provocări comune pe care trebuie să le rezolvăm. Nu mă refer doar la Eurostat, ci la orice institut național statistic care se confruntă cu noile provocări, deci noi tehnologii, competitori, presiunea de a reduce povara administrativă, deci uh, finanțele tot mai uh, limitate, avem uh, provocări comune și în acest sens am reușit și să identificăm priorități comune și pentru următorii șapte ani. Deci, eu am mare încredere că avem un parteneriat foarte bun cu statele membre și sunt convinsă și că doar așa putem continua uh, cu statisticile europene, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, ele sunt uh, produse la nivel național, deci trebuie să existe un parteneriat între Eurostat și institutele statistice naționale. Thank you. Uh... Mulțumim, doamna Birnic. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Coțeva, aș avea trei întrebări. În primul rând, Credeți că poate fi îmbunătățită precizia și în momentul în care sunt prezentate datele privind datoria suverană și deficitele bugetare în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere Economică. Apoi, Există o lipsă de încredere între Eurostat și, și birourile naționale de statistică și această lipsă de încredere are consecințe asupra exercitării mandatului dumneavoastră și, în fine, după ultima, cu ocazia ultima extindere a programului statistic european, Parlamentul European a cerut includerea și altor domenii care nu se uh, regăsesc în cele 10 priorități ale Comisiei Europene, ci în contextul uh, ideii de a merge dincolo de măsurarea PIB. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de obținerea altor date statistice? Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Viernic, pentru aceste întrebări foarte concrete și precise. În primul rând, în ceea ce privește statisticile legate de datoria suverană și de deficitul a, bugetar. Este domeniul în care investim cel mai mult pentru a garanta că aceste date sunt a, corecte. Este singurul domeniu unde Eurostat are prerogative de audit conferite de lege. Putem să vizităm statele membre uh, deschidem uh, conturile contabile ale statelor membre pentru a verifica cât de mari sunt uh, cheltuielile publice, cum sunt ele clasificate și așa mai departe. Este datoria noastră cotidiană. De fiecare uh, dată când exercităm prerogativele, facem acest lucru pentru a garanta stabilitatea. Poate că Um, acuratețea nu este obiectivul nostru în sine, dar este un uh, obiectiv important pentru că discutând despre aprofundarea Uniunii Economice și Monetare sau discutând despre semestrul european, domeniul de aplicare, frecvența, conținutul sunt uh, toate elemente relevante, dacă datele statistice colectate sunt relevante pentru obiectivul nostru, nu doar calcularea lor, și acuratețea lor. Uh, este important dacă acestea um, sunt relevante, dacă sunt colectate suficient de, uh, de rapid. Și apoi, relația cu statele membre. Nu, nu cred că există vreun risc, vreo uh, șovăire din partea statelor membre, vreo amenințare din partea acestora și am răspuns acest lucru la întrebările anterioare. Eu sunt convinsă că avem un adevărat parteneriat cu statele cu statele membre, însă Întrebarea mai relevantă este cum ne împărțim sarcinile între Eurostat și statele membre pentru a produce aceste date statistice. Când vine vorba de PIB și dincolo de PIB. Am fost uh, șef al unui institut național de statistică când a început această inițiativă. A fost un moment uh, bun statele membre și Eurostat uh, au făcut multe pentru a completa PIB-ul cu indicatori uh, privind calitatea vieții, cu indicatori privind situația mediului înconjurător, indicatori privind distribuția veniturilor și uh, bogăției. Continuăm acest proces de îmbogățire a informațiilor pentru a reflecta obiectivele de dezvoltare durabilă sau Agenda 2030 cu propria perspectivă europeană sau în contextul economiei circulare COP 2020 cu întregul set de indicatori subiacenți atât de importanți pentru deciziile din aceste domenii. Deci, Vom continua pe această cale, o să plecăm de la ideea PIB și dincolo de PIB pentru a fi cât mai util inițiativelor uh, concrete politice. Mulțumesc, Sven Felicitări și din partea noastră pentru numirea dumneavoastră. Ne bucur acest lucru pentru că Întotdeauna am avut impresia că sunteți uh, o persoană care, uh, pentru care aspectele practice și acțiunile sunt importante. Și noi suntem îngrijorați de ce se întâmplă în Grecia. Niciodată nu am asistat la o asemenea persecutare a unui uh, statistician de uh, Uh, justiție cu complicitatea neglijentă din uh, partea politicienilor. Am cerut a doua oară, pentru a doua oară, să-l invităm pe domnul Georgiu la Parlamentul uh, European și trebuie să recunosc că răspunsul evaziv al Comisiei Europene la întrebarea înscris pe care am adresat-o este o mare rușine. Nu știu dacă cineva din partea Comisiei este prezent Însă trebuie să spun că nu putem să avem un sistem statistic dacă cei care informează opinia publică în legătură cu rezultatele statistice sunt supuși unor riscuri uh, legale. Mi se pare că a fost uh, trecută o graniță din acest punct de vedere. Aș avea o propunere. Cred că știți că avem programul nostru statistic și au existat uh, nemulțumiri în Parlamentul European în legătură cu faptul că în trecut anumite elemente ale programului statistic nu au putut fi realizate. Știți prea bine această situație și poate ar fi util ca înainte, înaintea schimburilor uh, uh schimburilor de opinie anuale, să avem un fel de etat de lieu, o listă cu elementele realizate, cât de departe s-a ajuns cu realizarea lor, de exemplu, pe aspectele sociale, pe cele uh, de mediu, uh, am putea, de exemplu, să folosim mai bine datele statistice în negocierile pe care le purtăm. Deci m-ar bucura foarte mult dacă am primit un raport anual și dacă, după acest schimb de opinii, ați putea redacta, elabora un raport uh, succint uh, despre progresele pe care le-ați înregistrat, pe elementele respective, care au fost uh, problemele întâmpinate, care ar fi posibilitățile prin care autoritățile uh, legiuitoare și bugetare ar putea să vă ajute în, în atingerea acestor obiective. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru sprijin, pentru interesul de care dați uh, dovadă vis-a-vis -vis de statisticile europene. Este un interes uh, util pentru uh, sublinierea importanței datelor statistice europene. Este o, mi se pare o propunere foarte bună. Dialogul nostru poate deveni mult mai concret astfel dacă am recurge la asemenea rapoarte. Domnul Giggle, deci după acest dialog ar fi posibil să primim un etat de lio, o stare de fapt? Da, pot discuta cu domnul Gualtieri care ar fi cea mai bună posibilitate de a rezuma uh, dialogurile noastre. Domnul președinte, da, o să discutăm și cu ceilalți coordonatori, să vedem care ar fi diferitele opțiuni și o să revenim. Mulțumesc, domnul Viegas bună ziua, o să vorbesc în limba portugheză. Am două întrebări, una cu un caracter mai general, cealaltă mai specifică, cea cu caracter general. Ați putea să ne spuneți mai multe lucruri despre guvernanța din Eurostat? Ce mă interesează sunt următoarele. Am înțeles că există necesitatea de a face față cererilor de informații din partea instituțiilor, din partea jurnaliștilor, din partea opiniei publice în general. Și acestei cereri, acestei cereri trebuie să-i corespundă o ofertă și aș dori să știu cum funcționează această relație între cerere și ofertă. Care este situația cu parteneriatele încheiate cu institutele uh, naționale de, de statistici? Această relație poate fi îmbunătățită? Ce se întâmplă cu indicatorii relevanți pentru pilonul social, cum se adaptează um, mecanismul instituțional uh, statistic european um, noilor necesități. Ascultați părerea păr- uh, părților uh, interesate din acest punct de vedere. Și întrebarea mai detaliată, mai specifică, o continuare normală a primei întrebări, este problema fraudei și evaziunii fiscale, o temă prioritară pentru Parlamentul European. Nu este o întâmplare că am creat comisii speciale care să discute aceste chestiuni fiscale chestiuni pe care le discutăm și înțelegem că avem nevoie de mai multe informații pentru a, a înțelege dimensiunea tot mai mare a acestui fenomen al fraudei și evaziunii uh, fiscale am uh, adoptat uh, anumite proiecte legislative care cer societăților comerciale să publice tot mai multe informații privind activitatea lor, seturi de date care vor deveni în curând, uh, care vor ține de domeniul public în, în curând. Și aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu acest aspect. Parlamentul European a cerut publicarea mai multor informații, dar Eurostatul dispune de capacitățile necesare pentru a gestiona acest nou flux de informații uh, care va fi generat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Viegas. V-ați referit la foarte multe aspecte care subliniază cât de interesant uh, este acest uh, loc de muncă. Ehm, anul trecut am fost eh, întrebată în urma audierii dacă chiar îmi doresc acest loc de muncă. Mie mi se pare că este unul foarte interesant pentru că poate contribui la a face față provocărilor actuale. Răspunsul meu o să încerc să îl structurez în jurul eh, punctelor menționate de dumneavoastră. Și cred că ați pus degetul pe uh, rană. Uh, cerere și ofertă, despre aceasta este vorba. Din punctul de vedere al cererii, există acest proces de a colecta uh, diferite, din diferite domenii cereri, pornind de la părțile interesate, cum ar fi Parlamentul European, diferite unități din Comisia Europeană, există așa numitul uh, comitet consultativ, în care fac parte asociații um, oamenilor de afaceri, din mass media, cercetători, diferite, diferite grupări de utilizatori cu care ne consultăm. Apoi mai există și consultările publice, așa numitele consultări publice organizate de comisie, uh, și uh, comasăm toate aceste cereri, după care demarăm discuțiile cu statele membre, pentru că Eurostat nu produce aceste cifre, ele sunt produse de statele membre și care este, care este cum văd eu, situația. Uh, cheia este reprezentată de stabilirea priorităților și a finanțării acestora. Și este important ca în acest context Institutele Naționale de, de Statistice să nu, să nu rămână singură, să se poartă această dezbatere și pe plan național să există un uh, sprijin uh, din partea statelor membre. Guvernele naționale trebuie să oferă sprijinul financiar necesar institutelor de statistică națională. A doua întrebare. Este un dialog uh, constructiv și trebuie să găsim uh, uh, soluții pentru continuarea unui uh, serviciu, pentru bunătățirea unui serviciu care este greoi și costisitor. Trebuie să găsim și alte surse, surse administrative. Tocmai de aceea aspectul cheie în mașinăria noastră productivă este, se referă la găsirea unor noi resurse. Este foarte important cum ne stabilim prioritățile și pentru a obține rezultate trebuie să fie garantate resursele necesare și să demonstrăm că folosim aceste resurse într-un mod eficace. Evaziunea fiscală. Mi-aduc uh, aminte că în uh, trilog domnul Gualtieri și domnul Gigold uh, au abordat acest punct în uh, momentul în care s-a discutat programul statistic. Uh, se pune întrebarea ce este, ă, ce este important dintr-o perspectivă statistică. Nu ține de mandatul nostru să luptăm împotriva evaziunii fiscale, însă măsurarea ă, activității economice, de exemplu, digitalizarea și economia partajării, pun, ă, pun în centrul atenției noastre platformele digitale, de exemplu, și se pune întrebarea dacă activitatea lor trebuie să fie taxată sau nu, ceea ce ține de prerogativele dumneavoastră. Ține de noi, pe de altă parte, să vă furnizăm informațiile relevante, cât de mari sunt aceste uh, entități uh, digitale, câte locuri de muncă au creat și așa mai departe, toate informațiile relevante de la care să luați decizii privind combaterea evaziunii fiscale. Și ultimul punct a fost, s-a referit la mm, insistarea pe rapoartele individuale naționale. În trecut, Eurostat se axa doar pe informațiile agregate, care sunt uh, relevante pentru Uniunea Europeană sau pentru zona euro. Acum, din ce în ce mai mult, trebuie să producem statistici comparabile care să se axeze pe anumite țări. Din nou, este vorba de divizarea sarcinilor, de muncă, colaborăm cu Institutele Naționale de Statistică, care trebuie să ne trimită aceste date statistice pe care noi le uh, diseminăm. Aceste institute naționale sunt utile și, pentru, și în procesul de diseminare a acestor date statistice și în traducerea lor în limba statelor respective. Mulțumesc! Nu văd pe nimeni din partea FDD, domnul Silva Pereira. Também em português. Mulțumesc. Voi vorbi și eu limba portugheză. Mai întâi, bine ați venit, domnul director general. Așa cum ați uh, spus și dumneavoastră, aș vrea și eu să confirm importanța statisticilor. E important ca ele să fie disponibile la timp, să fie comparabile acest lucru este foarte important pentru ca întreaga societate să-și cunoască propria situație economică și socială și ele ne permit să luăm decizii în cunoștință de cauză, nu doar nouă autorităților publice, ci și agențiilor economice sunt importante pentru a dezbate în cunoștință de cauză în legătură cu aceste decizii. Aș avea două întrebări. Prima are legătură cu clasificarea măsurilor one-off, punctuale sau extraordinare. E vorba de operațiuni statistice foarte importante pentru guvernanța economică a unei țări. Cred că v-ați fi de acord cu mine că ne confruntăm cu două dificultăți. Pe de o parte, registrările în clasificarea acestor operațiuni statistice uneori e nevoie de luni de zile sau chiar mai mult pentru a înțelege dacă o măsură trebuie clasată ca fiind extraordinară sau nu în Portugalia, de exemplu. De luni de zile, Eurostatul discută cu Ministrul de Finanțe pentru a ști dacă recapitalizarea Casei Generale de Depozite uh, Uh, o bancă publică uh, este uh, corectă sau nu. Deci această întârziere reprezintă o problemă. Ce putem face pentru a evita aceste întârzieri în luarea de decizie? O a doua întrebare legată de prima. Uneori aceste întârzieri se datorează faptului că regulile sunt obscure și ușor greu de, de, de, greu de înțeles. Este greu de înțeles faptul că Comisia Europeană și autoritățile statistice, precum și guvernele, interpretează diferit aceleași reguli și guvernele trebuie mai întâi să ia decizia și apoi să aștepte să vadă care va fi tratamentul statistic al deciziilor. Este o problemă gravă aceasta a clarității regulilor care permit ca operațiunea să fie considerată extraordinară sau nu. Ce poate să facă Eurostatul pentru ca regulile care permit tuturor să beneficieze de o bună guvernanță economică, conform unor principii cu adevărat ușor de înțeles să, să fie aplicată. Mulțumesc! Pereira, because... Mulțumesc, domnule Pereira! Sunt uh, lucruri foarte importante și îmi oferiți ocazia să abordez o parte a muncii statistice care nu este foarte simplu de abordat. Uh, Uh, este partea care se referă la modul în care, din punct de vedere statistic, pot fi tratate unele operațiuni. Doresc să spun mai întâi că sunt de acord că regulile trebuie să fie clare, trebuie să existe previzibilitate și trebuie să fie transparente. De aceea, în ultimul an, când eram uh, director general interimar, una dintre inițiativele mele a fost să dezvolt proceduri pentru adoptarea regulilor pentru astfel de cazuri, care va fi cadrul și unde vor fi ele discutate și aplicate. Pentru că trebuie să existe o transparență și suficient timp pentru institutele statistice să aplice regulile. Un alt lucru pe care îl consider important și am început să-l facem anul trecut și vom continua să facem acest lucru, este următorul. De ani de zile s-a considerat că statisticile nu fac decât să raporteze ceea ce s-a întâmplat. Noi acum dorim să punem accentul pe anticipare mai ales pentru proiectele mari de investiții și pentru operațiunile statistici mari, dacă știm că urmează. Pentru că e din ce în ce mai important pentru investitori în cadrul planului de investiții pentru Europa, de exemplu, să cunoască nu doar regulile și beneficiile, ci și să știe care va fi abordarea statistică a unor operațiuni. Și de aceea, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, am început discuțiile cu statele membre, cu cei care dezvoltă instrumente financiare, cu cei din bănci, pentru a oferi consiliere metodologică în legătură cu principalele instrumente financiare, cum ar fi parteneriatele public-privat, contractele de energie sau concesiunile, să anticipăm, să încercăm să explicăm cum vor aborda statistic aceste nouă instrumente financiare, aceste noi instrumente financiare. Și am început și să începem să oferim consiliere metodologică deci să se cunoască practic operațiunile prin Institutul Național de Statistică, care este partenerul nostru, și apoi să discute cu Eurostatul dacă această abordare poate fi confirmată și dacă este complicată să fie adusă în fața grupului de experți din statele membre pentru a se asigura că operațiunile vor fi tratate în mod echitabil de statele membre. Deci, astfel să, oferi, să, să oferă consiliere metodologică și de asemenea transparență pentru a ne asigura că toate deciziile privind tratamentul statistic la solicitarea unui statului membru sunt publicate pe site-ul web al Eurostat de dragul transparenței și pentru a permite și altora să învețe din asta. Uh, și pentru că ați menționat două elemente sensibile, aș dori să clarific un lucru știu cazul portughez, pentru că, bineînțeles, știu ce se întâmplă la Eurostat și cred că vă referiți la deciziile, la faptul că Direcția Generală pentru Concurență, DG Comp, nu abordează neapărat lucrurile la fel, că deci, decide dacă este un stat, uh, un ajutor de stat sau nu și Eurostatul care aplică alte criterii. Eurostatul trebuie să se pronunțe dacă măsura este respectă legea sau nu. Mai repede, colegii la ECOFIN trebuie să o facă atunci când clasifică operațiunea. Noi trebuie să spunem dacă operațiunea are un impact asupra datoriilor și deficitului și în... de ce sumă e vorba. Vă mulțumesc pentru întrebare. Este foarte importantă pentru că mi-ați dat ocazia să explic că, dincolo de producerea de statistici, mai avem și un rol nou, din ce în ce mai important, în anticipare. Oferim uh, um, consiliere și reacționăm rapid în legătură cu noile instrumente uh, fundamentale, un rol nou în cadrul guvernanței economice. Vă mulțumesc. Doamna Soru are cuvânt. Domnul Soru are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că nu prea am voce. Ați uh, făcut referire la schimbările majore tehnologice uh, care sunt în curs în activitatea dumneavoastră față de statisticile tradiționale, tehnicile de analiză de date, inteligența artificială și așa mai departe. Și colegul dumneavoastră, fostul președinte al ISTAT, ne vorbea despre același lucru aseară. La fel de relevante, dacă nu mai relevante, sunt noutățile care reprezintă o nouă provocare când vine vorba de colectarea datelor față de metodele tradiționale de colectarea datelor, sondajele um, de la persoane private, de la întreprinderi uh, și așa mai departe. Astăzi, platformele um, internet uh, reprezintă um, posibilități prodigioase de a colecta extrem de multe date care nu sunt incluse în uh, tipurile de statistici uh, de care se ocupă birourile naționale de statistică și poate Eurostatul. Noi aici în Parlament am discutat uh, deja despre acest lucru, raport inițiativă cu uh, despre economia bazată pe date sau într-un raport privind inovarea și limitele inovării în domeniul tehnologiei uh, reprezentat de monopolul asupra datelor, limitele la adresa concurenței și așa mai departe. În fiecare dintre aceste discuții a apărut următorul problemă. Aceste date sunt într-o atât de mare cantitate ce nu s-a mai văzut niciodată aparțin unor firme private, dar de fapt sunt rezultatul comportamentului cetățenilor sau întreprinderilor private. Suntem siguri că că acestea trebuie să fie considerate date private, să fie proprietatea unor firme care să poată să le uh, să le, le, le folosească în scopul său sau trebuie să fie considerate un bun comun și să facă parte din instrumentele pe care le au la, la dispoziție statele în activitățile lor de guvernare. Aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Thank you very much. Again, a very... Mulțumesc. O întrebare din nou foarte interesantă. Aș dori să vin mai des pentru că ați abordat toate aspectele și provocările importante cu care ne vom, uh, ne vom confrunta. Aș răspunde astfel, da, noi statisticienii, cărora ne place să ne jucăm cu datele și să explorăm noi oportunități, din 2013 avem un plan sistematic de cercetare în colaborare între Eurostat și Institutele Naționale de, Statistici pentru a, de Statistică pentru a vedea cum putem folosi aceste date, surse de date, mob, eh, date de la mob, telefoane mobile, de pe Facebook, de pe Twitter, eh, din eh, platformele colaborative și cum putem folosi și dacă putem folosi aceste date în statisticile oficiale. Avem deja primele rezultate studiului pilot și concluzia este că în majoritatea cazurilor aceste date ar putea completa sursele actuale. De, de unde provocarea de a combina diverse resurse pentru a produce statistici? Dar aceasta este o discuție la nivel profesional, pentru că statisticienilor le place să se joace cu cifrele. Dar ce mai important pentru publicul de aici este că în timp ce noi am făcut aceste cercetări, am identificat o serie de probleme fundamentale pe care le-ați menționat. Prima este accesul la aceste surse de date, care de cele mai multe ori sunt private. Este o chestiune fundamentală, că, pentru că pentru a produce dura, statistici durabile, sustenabile, trebuie să rezolvi problema accesului la datele uh, care sunt proprietatea unor entități private. Și și dumneavoastră puteți avea un rol important aici, doamnelor și domnilor, pentru că, așa cum ați spus, este o discuție care um, este complementară economiei bazate pe date, pentru ca datele să fie uh, un lucru important în sectorul uh, privat, dar și în punerea în aplicare a politicilor publice. Aceasta este, deci, întrebarea și Institutele Naționale de, de, de Statistică, de exemplu, și-au uh, pregătit un document de poziție și toate statele membre sunt de acord că este esențial ca proiectele de statistice să rezolve problema accesului la date. Apoi se pune problema protecției vieții private și a confidențialității și în contextul regulamentului privind protecția datelor care intră în vigoare pe 18 mai sunt o serie de probleme de rezolvat de birourile de statistică pentru că când se folosesc mai multe date private sau date din surse digitale, așa cum le numim, uh, generate de mașini, se pun și probleme legate de viața privată și punere în aplicare a diferitelor uh, drepturi, dreptul de a nega accesul, dreptul de a fi uitat și așa mai departe, tot felul de lucruri legate de protecția datelor personale. Uh, deci uh, avansăm într-adevăr în munca noastră pur statistică, dar este foarte important să rezolvăm aceste probleme fundamentale de infrastructură legate de accesul la date, dacă trebuie să plătim pentru aceste date, dacă aceste date trebuie să fie anonime și lucrurile devin mai complicate decât chestiunile legate de calcule și de instrumente informatice. Thank you. Vă mulțumesc. Am între timp, timp ce se întâmplă când aceste date sunt folosite de alții, alți, alți actori, alți... Uh, și, bineînțeles, există anumite probleme cu asta. Pervonș Beres. Întrebarea colegului meu, Renato Soru, revine oarecum la unul dintre primele aspecte pe care le-am menționat în întrebarea mea Uh, când mă refeream la big data și interesul big data și statisticile de modă veche, care trebuie cumva reconciliate. Și aș dori să continui cu acest aspect al discuției noastre Ați spus că autoritățile naționale sunt uh, mobilizate, interesate să participe la această dezbatere. Aș dori să știu concret, aveți o discuție cu autoritățile naționale pentru că și uh, toate merg aproximativ în aceeași direcție, au aceleași obiective și există poate parteneriate între institutele de statistică și acești furnizori de big data și sub ce formă? Oare legislația trebuie să evolueze în acest sens? Ați vorbit despre costul uh, acestor date. Am abordat această chestiune ieri cu domnul Giovannini. Deci costul accesului la aceste informații și Vedem, de exemplu, în domeniul serviciilor financiare, Bloomberg a dezvoltat un model uh, foarte scump de furnizare de date, dar care până la urmă se dezvoltă pentru că este de nișă, există o nișă de rentabilitate și din ce în ce mai multe structuri se creează pe baza acestui model și care colectează informații. Deci am impresia că aceste date scapă Institutelor Naționale de Statistică. Deci, uh, dacă aveți nevoie de aceste statistici, cum puteți să ajungeți la ele? În uh, domeniul piețelor financiare, cred că este o problemă care deveni, va deveni din ce în ce mai importantă și pentru că există structuri noi care colectează din ce în ce mai multe date. Oare legislația trebuie să evolueze? Aveți contracte um, de la caz la caz sau cum integrați această nouă dimensiune? Mulțumesc pentru această întrebare. Da, este o discuție foarte importantă și foarte interesantă cooperăm mai întâi cu Institutele Naționale de Statistică. Un aspect este faptul că încercăm să promovăm schimburile de uh, opinii acolo unde legea la nivel național a fost deja modificată pentru a permite accesul la date și pentru a permite parteneriatele. Franța, de exemplu, este un exemplu de țară în care legea s-a schimbat recent și un prim pas în accesul la aceste surse a fost deja realizat. Uh, în al doilea rând, da, am avut diferite parteneriate, diferite configurații pentru a avea acces și pentru a face eh, eh, cercetare în comun cu operatori mobili, cu Google, cu diferite rețele, cu uh, proprietarii uh, canalelor mediilor sociale și sectorul privat uh, se implică și el. Și cu siguranță e nevoie de reglementări, ca să se știe cum se pot crea aceste parteneriate. La un moment dat, cu siguranță va trebui să reglementăm accesul la date în scopuri statistice. Uh, o altă întrebare este care e cea mai bună cale de a face asta și, uh, bineînțeles, rămâne de văzut dacă trebuie să rămână în mâinile autorităților naționale sau trebuie să fie o directivă, un regulament în uh, regulamentul privind datele statistice sau în altă parte, dar sunt sigură că trebuie să găsim o modalitate de a rezolva, de a aborda și această problemă. Trebuie să reglementăm, dacă nu, Acum avem parteneriate, dar ele uh, au loc doar pe o perioadă de timp, nu garantează stabilitatea și durabilitatea a folosirii datelor în scopuri statistice, în scopurile de a produce statistici și partenerii, pe de altă parte, au și, ele și ei nevoie de mai multă claritate, ce e permis, ce nu e permis, cum trebuie să se comporte, alții plătesc, eu trebuie să plătesc și așa mai departe. Thank you for the catch. Mulțumesc. Are cuvântul acum la Catch Ana Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. Este important să că sunt și faptul și femei care depășesc uh, plafonul de cristal, uh, așa cum se întâmplă la Eurostat. E important să fie femei în funcție de conduceri în, uh, în instituțiile și birourile și uh, agențiile Uniunii Europene. Uh, Datele statistice sunt foarte importante. Spuneți că multe sunt folosite în scopuri politice și în scopuri electorale și Parlamentul dorește să se evite acest lucru. Eu vin din Galiția și știu foarte bine, atunci când datele sunt sunt date privind coeziunea, coeziunea economică și socială. De aceea este extrem de importantă regularitatea datelor, punctualitatea lor, frecvența lor, dar și extinderea criteriilor. Vă dau un exemplu. Când vine vorba de extinderea criteriilor, până acum, în domeniul politicii de coeziune și în uh, unitățile teritoriale de statistică, foloseam uh, produsul intern brut sau venitul mediu, dar cu schimbarea paradigmei, odată cu criza și schimbarea implicată de criză în viața cetățenilor uh, și impactul social, mai ales precarizarea condițiilor de viață, aceste criterii poate nu mai sunt valabile în aceste momente. Și vă dau câteva exemple cum ar fi calitatea locurilor de muncă, uh, precalitatea condițiilor de viață și de muncă în unitățile teritoriale de statistică, cu măsurile actuale este clar că anumite zone devin par mai bogate, dar când vin la, când, dacă observăm calitatea vieții, viețile nu sunt mai bogate, pentru că uh, viața oamenilor este mai precară, contractele de muncă sunt de proastă calitate, s-au redus foarte mult serviciile publice, um, serviciile de sănătate, s-a uh, răutățit calitatea pensiilor, um, sărăcia energetică. Deci toate aceste lucruri uh, sunt concluzii după observarea vieții cetățenilor și am impresia că nu se ține cont de aceste elemente. Grupul nostru ar avea o, o contribuție, consideră că trebuie să se strângă noi date pe baza unor noi criterii pentru a extinde observarea realității atunci când se fac statisticile sau um, cazul um, emigrării tinerilor, care nu este deloc uh, măsurată pentru că este, considerată doar uh, o circulație a populației la nivel intern. E vorba de tineri care uh, se deplasează în interiorul statelor membre, dar se reduce, se reduce oferta uh, de servicii publice, de fapt de unde dispersarea serviciilor publice. Deci uh, vă vom uh, transmite direct anumite considerații, anumite idei. Vom cere ca măcar să se studieze posibilitatea de a se folosi noi criterii. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Ne-ați dat exemple empirice care uh, care uh, susțin uh, ideea mea generală că trebuie să ne asigurăm că statisticile sunt mai fiabile și mai uh, șlefuite. Da, într-adevăr, în ce privește noile fenomene, noile forme de angajare, lucrăm cu statele membre, apoi uh, grupuri sociale uh, care merită atenție sporită, de exemplu tinerii, și din punctul nostru de vedere e foarte important să mergem mai departe decât datele agregate. Deci trebuie să studiem microdatele și distribuirea lor și diversele niveluri de agregare. Și cum am spus, nu numai la nivel nivel administrativ, de regiune administrativă, ci și în uh, zone transfrontaliere. Clasificările uh, trebuie să se schimbe. Nu mai putem să operăm cu concepte precum uh, primării la nivel de uh, sat, comună, uh, județ și așa mai departe. Și de aceea cred că într-adevăr e o, uh, o epocă primă, plină de provocări pentru Eurostat. Mulțumesc pentru felicitări. E sigur mă bucur de faptul că sunt prima femeie director general la Eurostat. Sper să reprezint și eu o dovadă empirică că pot și femeile pot să facă o treabă bună. Mulțumesc foarte mult! A fost uh, o dezbatere foarte interesantă, uh, vie, care ne arată că există un interes tot mai mare pentru chestiunile statistice la comisia noastră și de asemenea și că suntem conștienți de faptul că statisticile acoperă chestiuni foarte vaste, deci nu e vorba doar de un instrument tehnic, e mult mai mult decât date. Și de aceea e un subiect atât de important și sperăm să continuăm dialogul nostru uh, prin uh, schimburi de vederi, uh, precum cel de astăzi, așa cum procedăm de obișnuit, dar și prin măsuri mai țintite, mai specifice în urma dialogurilor pe care le avem. Vă putem uh, supune atenției uh, sugestiile noastre ale comisiei noastre și mm, sper să discutăm cum putem să le punem în aplicare. Mulțumim încă o dată, mulțumesc și eu pentru atenție. A fost o plăcere pentru mine pentru că a fost o dezbatere care m-a inspirat foarte mult și confirmă faptul că, într-adevăr, tot ce fac eu e o activitate <laughs> fascinantă. Mulțumesc și sper să cooperăm în continuare. Mulțumim și noi. Îl rog pe Marcus Ferber să vină la președinție. Yeah, thank you very much, uh, Robert. Mulțumesc, Roberto. Uh, Trebuia să începem uh, următorul uh, punct peste 10 minute, deci nu știu dacă au sosit toți cei implicați. Raportorul este în sală. Uh, doriți să așteptăm câteva clipe, având în vedere că toată echipa nu e prezentă, deci facem o mică pauză de 5 minute.

So, colleagues, as uh, we are now in the... Dragi colegi, suntem punctual din nou. Ajungem la punctul 12, uh, propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului de modificare a regulamentului 648 din 2012 în ce privește obligația de compensare și așa mai departe, așa numită revizuire EMIR. Vom discuta amendamentele depuse la propunerea Comisiei cu privire la revizuirea EMIR. Proiectul de raport al raportorului conține 32 de amendamente, uh, a fost uh, întocmit în ianuarie, a fost discutat luna trecută, 245 de amendamente suplimentare au fost înaintate cu respectarea termenului. Uh, în primul rând aș dori să-i dau cuvântul raportorului nostru, domnului Langet. Vă rog frumos. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba mea maternă și vă pot confirma că avem 247 de amendamente, cu câteva excepții, toate merg în aceeași direcție și anume își doresc reducerea riscurilor și să impună niște obligații clare întreprinderilor, societăților comerciale. Este aceeași tendință și din uh, propunerea făcută de Comisia Europeană. Nu aș dori să repet anumite chestiuni legate de obligațiile de raportare, derogările pentru fondurile de pensii, pentru contrapărțile care nu sunt instituții financiare. Astăzi este vorba de împărțirea acestor amendamente pe categorii uh, diferite. O să mă refer la două categorii, chiar dacă la un număr atât de mare de amendamente ar fi fost oportun să avem mai multe categorii. În primul rând, tratamentul uh, fondurilor de investiții uh, alternative, de tratamentul contrapărților nefinanciare, a contrapărților centrale mici uh, și de dimensiuni mari. Aici au fost depuse amendamente din mai multe partide de asemenea, este vorba și de domeniul de aplicare. Aici doamna Swinburne a depus amendamente. Aici ar fi posibil ca atunci când vine vorba de definiții să propunem două compromisuri. Biroul meu va redacta aceste propuneri de compromis, după care o să le discutăm. Apoi, derogarea de la obligativitatea de compensare și marjele, garanțiile uh, garanțiile care trebuie să fie depuse. Este vorba de nedepășirea anumitor praguri care cei care nu au dovedit faptul că au depășit aceste praguri trebuie, trebuie să compenseze. Am depus amendamente în acest sens eu și domnul Lambert, apoi uh, amendamente contrare, domnul von Weizsäcker și doamna Swinburne. Apoi, când vine vorba de calcularea acestor praguri. Și din acest punct de vedere există opinii diferite pe care le putem rezuma într-o o, într-o poziție care pleacă de la 30 de zile până la 12 luni. Rămâne de văzut care va fi metoda uh, aleasă dacă comisia va trebui să publice un standard tehnic de aplicare. Apoi, uh, obligativitatea de uh, front-loading domnul Lambert se împotrivește, ceilalți colegi sunt de aceeași părere ca și Comisia Europeană. Nu cred că amendamentele depuse de domnul Lambert se vor bucura de o majoritate. Apoi, derogarea pentru margele, pentru compensarea margelor bilaterale. Ferber, Langen au depus amendamente pentru tranzacțiile intragrup, pragurile, derogarea de la obligativitatea de compensare, aceleași subiecte, aceleași elemente care ar trebui să fie reglementate plecând de la propunerea Comisiei. Apoi, condițiile sau principiul uh, FRAND, uh, condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii când vine vorba de accesul la uh, activitățile de compensare. Este, to- toate grupurile politice își doresc uh, transparență. ESMA ar trebui să propună un asemenea standard uh, tehnic și împreună cu Comisia ar trebui să verifice dacă este posibilă îmbunătățirea principiilor respectate cu ocazia compensării evitarea conflictelor de interese. Mm, sunt relevante articolul 4, articolul 84, considerentul 9, vis-a-vis -vis de care am putea pregăti uh, propuneri de compromis. Apoi, ajung la subiectul controversat al uh, sistemelor, al fondurilor de pensii. Comisia a propus o derogare pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea adăugării altor 2 ani. Uh, trei ani sunt, sunt susținuți de domnul Van, Van, Weizsäcker, și alți colegi, doamna Swinburne, ar putea accepta o prelungire până la 5 ani, o prelungire cu 2 ani suplimentari sau o prelungire permanentă. Noi ne dorim, din acest punct de vedere, un raport specific din partea Comisiei dacă este posibil o soluție tehnică. Raport publicat sau furnizat la 2 ani uh, după intrarea în vigoare. Rămânând în, uh, tot în domeniul uh, fondului de pensie, avem nevoie de un raport specific din partea ESMA să vedem dacă a fost găsită o soluție fezabilă din punct de vedere tehnic. Din nou, un raport prezentat la 2 ani de zile după intrarea în vigoare a actului legislativ și crearea unui uh, um, domnul Langer și domnul Lambert solicită crearea unui grup de lucru care să se ocupe de acest subiect. Apoi, derogarea, suspendarea obligativității de uh, compensare, durata Van Weizsäcker o lună și există un conflict potențial cu ce își dorește domnul Lambert și domnul Langen. Unii își doresc ca această suspendare să nu dureze mai mult de șase luni, Uh, domeniul de aplicare al obligativității de compensare ar trebui să fie îngrădit, Swinburne și Lamberts, cred că va fi cam dificil aici să găsim un compromis. Suspendarea obligativității de compensare ar trebui să ducă și la uh, suspendarea obligativității de tranzicționare și din acest punct de vedere au fost depuse amendamente diferite din partea diferitelor partide. Există și câteva uh, chestiuni izolate, Sander, Lamasur, Iezec și alți colegi. Cel mai important lucru este ca decizia respectivă să fie publicată. Apoi, suspendarea obligației de backloading, de publicare a informațiilor, a tranzacțiilor istorice Există un uh, amendament care se referă la uh, punctul lim, uh, termenul limită dinainte de 12 a 12 a 2014. Sunt de acord. Inversarea ierarhiei normelor un amendament de, depus de domnul uh, Moithen. Am citit acest text de două ori, dar nu am înțeles uh, ideea inversării normelor. Cel puțin este același sens în, în uh, varianta din uh, limba germană. Apoi, cerințele aplicabile uh, registrelor centrale de tranzacții, clarificarea responsabilității. Când este mm, raportarea trebuie să fie făcută de părțile de cei care tranzacționează aceste instrumente derivate, nu de către contrapărțile centrale, apoi tranzacțiile intragrup, derogările pentru toate tranzacțiile intragrup globale își uh, au fost propuse de Ferber, uh, Iesec și așa mai departe. Nici o derogare își dorește domnul Lambert. Din nou, nu cred că se va bucura de o majoritate poziția sa. Derogări pentru tranzacțiile intragrup doar dacă este vorba de aceleași categorii. Van Weizsäcker, Sander și Lamazur au, au depus amendamente în acest sens. Tranzacțiile OTC, extrabursiere, raportările uh, individuale, au fost depuse amendamente diferite, dar cred că putem să ajungem la un compromis, la un acord. Calitatea informațiilor raportate este reglementată în multe articole și a făcut obiectul unei serii de amendamente. Cred că aici, prin patru amendamente de compromis, am putea să găsim o soluție fără niciun fel de probleme. Um, validarea marjelor bilaterale de către autorități. În răstim de 12 luni, ESMA ar trebui să propună un RTS, un standard tehnic de, de reglementare, Apoi, tratarea swapurilor și a contractelor uh, forward pe uh, valută, din nou în uh, contextul acestor marje bilaterale. Aici foarte relevant este rolul instituțiilor internaționale, nu doar SUA, dar și Regatul Unit își doresc ca tranzacțiile comparabile cu asemenea contracte derivate să poată fi într-adevăr comparabilă. Apoi, evaluarea gestionării riscului ar trebui să fie uh, efectuată de ESMA și, în fine, chestiunea introducerii treptate până în aplicare a EMIR 2, uh, dacă va intra în vigoare după 3 luni sau 6 luni. Au fost depuse amendamente în acest sens. Și, în general, Cred că cu două, trei excepții vom uh, reuși să redactăm 34-36 de amendamente de compromis care să acopere toate, tot restul amendamentelor și nu cred că o să avem nevoie de mai mult de o reuniune a raportorilor din umbră. Mulțumesc că am ajuns la aceștia. Dau cuvântul lui Iacob von Weizsäcker. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu raportorul Cam o mare parte din ce discutăm e uh, în mod normal gestionabil ca să găsim soluții. Trebuie să vedem dacă doar o reuniune e suficientă, dar uh, mie îmi place să mă întâlnesc cu Werner Langen, dar uh, chiar dacă ajungem la două, trei reuniuni, eu sunt optimist. Vom ajunge unde dorim. Există Uh, multe zone de consens pe care uh, cu multă expertiză Bernard Langen le-a uh, menționat, principiul Frand, da, într-adevăr e important să clarificăm ce se întâmplă. Apoi și un acord pentru raportare, ne creând însă povară inutilă, asigurându-ne în același timp că obținem cifre fiabile și apoi că dacă există o eroare, Uh, se asumă răspunderea, astfel încât să nu ajungem într-o situație în care până la urmă nimeni să nu fie de vină când a fost o problemă. Și e un uh, subiect foarte important. În ce privește pensiile, E unul dintre subiectele cele mai controversate. M-am uitat, am studiat chestiunea ca și colegii. Eu nu cred că uh, va trebui să uh, Uh, ne gândim în uh, profunzime pentru un număr mare de ani. Nu, e o chestiune de voință politică. Dacă vrem uh, ca sistemele de pensii să existe așa cum ne dorim și dacă nu, atunci e un pericol, pentru că astfel o parte foarte mare, mare din, de pe piață ar lipsi din acest mecanism de uh, obligații de compensare și ne va bântui la un moment dat toată această problemă. Uh, Uh, deci, uh, cred că pentru o tranziție lină ar trebui să acordăm uh, o serie de ani, dar totuși am beneficiat de timp îndelungat în acest proces, deci cred că trebuie să trecem la faza accelerată și trebuie să venim și cu termene clare și noi, socialiștii, vom exercita presiune aici, vom cere un calendar rațional, dar rapid. Mai există și alte probleme la care va trebui să ne referim, tocmai în lumina uh, uh, spiritului uh, legislației, ca el să nu fie diluat. Trebuie să ne asigurăm că uh, și în bilateral uh, se calculează, se fac bine calculele, orice s-ar întâmpla, e foarte important pentru uh, întregul dosar. În ce privește suspendarea obligației de compensare, cred că Uh, diferența lui uh, raportorului provine din uh, ce am avut noi la dosarul de recuperare și rezoluție și ce avem și la EMIR și la REFIT. Și de aici calendarele puțin diferite. În orice caz, noi am propus să aliniem, propunem să aliniem calendarele. Nu, e, nu avem niciun motiv să nu o facem, deci haideți să aliniem poziția Parlamentului în aceste domenii. În ce privește tranzacțiile intragrup, dacă ele sunt uh, integrate pe deplin, n-am nicio problemă, dar uh, apare o problemă dacă dintr-o dată și dacă ne uităm la grupuri mai îndeaproape, ne dăm seama că nu e uh, problema nu e că ai o, filială de sine stătătoare și după aceea o structură a grupului foarte clară e mai complex pentru că câteodată ai 60% uh, uh, filială și apoi 40% ai entități financiare și nefinanciare în cadrul aceluiași grup. Deci trebuie să fim uh, prudenți și să fim mai atenți la detalii atunci când ne gândim la aceste tranzacții intragrup. Și dacă procedăm prudent, vom ajunge la un compromis bun. Cam astea ar fi punctele pe care doream să le menționez și aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorul și cu ceilalți uh, raportori alternativi pentru a ajunge la o soluție cât mai rapidă pentru dosarele EMIR și REFIT. Mulțumesc în numele ECR, acum uh, Kay Swinburne. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și eu uh, doctorului Langen pentru raportul său cuprinzător, care reflectă uh, mare parte din uh, viziunea mea. Obiectivul general al acestui raport ar fi să nu slăbim cadrul actual EMIR, Uh, sigur că e nevoie de modificări uh, minore doar și trebuie să nu uităm acest lucru. Al doilea obiectiv este să reducem povara asupra actorilor care nu reprezintă un risc major pentru sistemul financiar. Cei care uh, folosesc deriva, instrumentele derivative pentru compensare. Și apoi trebuie să folosim conceptul de prag existent pentru a ne asigura că avem proporționalitate pentru obligația de compensare și multe dintre amendamente merg în această direcție. În ceea ce privește sfera de aplicare, aceste contrapărți care nu uh, reprezintă un risc pentru sistemul financiar pentru că nu uh, ating uh, pragul. ECR-ul consideră că putem să le, sco- le scoatem, să le acordăm o derogare de la obligația de compensare. Pot fi mici fonduri de pensii, fonduri fiduciare și așa mai departe. Deci sunt mici contrapărții financiare. Dacă nu reprezintă un risc important, atunci nu ar trebui să intre în sfera de aplicare. Apoi, uh, sistemele de pensii mai mari care activează uh, uh, doar pentru a... Deci fondurile EIOP. Noi considerăm că o derogare permanentă ar trebui să fie acordată, așa cum se vede în amendamentul nostru 254. Sigur, trebuie să ținem cont și de principiul proporționalității, dar în orice caz trebuie să fie obligații clare de raportare E foarte important uh, să vedem care sunt uh, rezultatele procesului de consultare al Comisiei în ce privește procesul de supervizare și ar fi bine să folosim uh, tot ce avem în sistemele actuale și viitoare de raportare. Noi considerăm că avem nevoie de o abordare mai coerentă pentru aceste cerințe de raportare, pentru colectarea de date și folosirea lor. Și această Uh, propunere consideră că uh, un sistem unic de uh, raportare e cel mai bun. Noi sprijinim această propunere. Poate că pot fi și situații în care să avem o raportare duală să se recomande, dar trebuie să ne asigurăm că micii actori se pot baza pe contrapărțile financiare că fac raportarea pentru lor și să transfere și răspunderea asupra lor. Dacă o contraparte nefinanciară optează să facă raportarea, atunci ar trebui să își să asume răspunderea pentru aceste date. Deci trebuie să fim mai uh, clari în formularea noastră, să evităm uh, ambiguitatea în ce privește răspunderea, cine o poarte. Și aici uh, avem și depozitele rezicțiile de tranzacții. Aici Sigur, se pot spune foarte multe despre aliniere uh, cu celelalte texte legislative și, bineînțeles, mai ales uh, alinierea cu uh, MIFID, cum EMIR și aici vom depune amendamente împreună cu domnul Langan și cu domnul Ferber. E vorba de serviciile de reducere a de după risc, deci MIFIR a fost modificat pentru a a considera că aceste tranzacții nefinanciare sunt uh, uh, considerate ca ne uh, reprezintă un risc și MIFID ar trebui să țină cont de acest lucru. M-am bazat pe codul Basel și sper că completeze considerente domnului Van, Vanner pentru a mă asigura că swap fac obiectul derogării pentru a schimba marșe de bariere. Am vizat certitudinea juridică. Am înțeles că există și uh, definiții ale swapurilor FF uh, valută, dar în orice caz uh, dezbaterea ne va permite să ajungem la un consens, nu va fi o problemă. Colegul meu a vorbit despre tranzacțiile intragrup. Comisia noastră a avut întotdeauna o poziție foarte puternică în ce privește uh, entitățile nefinanciare. Uh, departamentele uh, corporatiste din Europeană trebuie să-și înregistreze activitățile comerciale, dar mă refer la activitățile uh, mondiale. Deci trebuie să ne asigurăm că tranzacțiile intragrup uh, sunt respectate și că nu se uh, extinde sfera de aplicare pentru a uh, pentru că dacă o entitate atinge pragul, nu face obiectul derogării de la obligația de compensare. Și vedem că uh, există uh, consecințe și pe alte dosare asupra tranzacțiilor intragrup și cred că ar trebui să fim foarte clari uh, în legătură cu voința politică am constatat că celelalte amendamente reflectă poziția mea, a grupului nostru și uh, cred că raportorul merge pe calea cea bună, trebuie să ne mișcăm repede și să încercăm să obținem un compromis bun, să ajungem la concluzii uh, bune. Aștept cu nerăbdare reuniunile și sper să cooperez uh, cu, constructiv cu ceilalți raportori. Mulțumim foarte mult în numele liberalilor, uh, domnul Iacnec. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus deja în schimburile de opinii anterioare pe care le-am avut, susținem modul în care a abordat acest dosar raportorul și nu cred că există puncte importante de dezacord. Acestea fiind spuse, ne preocupă în continuare derogările pentru fondurile de pensii, un lucru reiterat deja, și este important pentru noi să găsim o soluție care să evită o perioadă de incertitudine juridică. Am depus amendamente în acest sens. Uh, exceptând în mod retroactiv uh, tranzacțiile care se efectuează între sfârșitul uh, perioadei de derogare și intrarea în vigoare a, a um, regulamentului EMIR. În ceea ce privește serviciile briscante post-tranzacționare, am uh, propus o derogare pentru aceste portofolii de la obligativitatea de compensare pentru a alinia EMIR cu MIFIR. și există o problemă suplimentară pe care încă nu am rezolvat-o prin amendamente, dar care cred că ar trebui să fie discutată de raportorii din umbră. Este vorba de lipsa de precizie când vine vorba de cui revine res, uh, uh, responsabilitatea calității uh, informațiilor uh, care uh, fac obiectul uh, registrelor de tranzacții. Uh, Trebuie să clarificăm, din punctul nostru de vedere, că contrapărțile sunt uh, responsabile pentru calitatea acestor uh, informații. Am, pus, am depus amendamente pentru a ne asigura că dacă o contraparte este uh, trecută din uh, ca, ca, categoria de contraparte nefinanciară în categoria de contraparte financiară, obligativitățile de uh, Uh, compensare ar trebui să intre în vigoare abia din momentul în care este considerată contraparte financiară. În ceea ce privește timpul, cerem, am considerat că ESMA uh, uh, are la dispoziție suficient timp, 12 luni pentru elaborarea STR-urilor, din punctul nostru de vedere Uh, este important ca participanții pe piață să aibă suficient timp la dispoziție pentru rescrierea tuturor acestor contracte uh, derivate. Drept urmare, am depus amendamente pentru prelungirea uh, perioadei de când intră, până când intră în vigoare acest regulament. Aștept cu nerăbdare discuțiile cu ceilalți raportori din umbră și le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o până acum. Mulțumesc! Continuăm cu versii. Însă nu văd pe nimeni prezent din partea lor. Am ajuns la grupul GUE. Acea situație, nimeni nu este prezent. FDD. Nimeni. NL. Bernard Mono. Barbara Capel. Te rog, Barbara. Mulțumesc, domnule președinte. Este un dosar în legătură cu care putem observa deja că există un acord destul de cuprinzător, atât când vine vorba de propunerea Comisiei, de a include propunerea MIR în programul REFIT, astfel încât normele legislative să fie mai eficace, mai simple și mai transparente. Am văzut că obliga- obligația de raportare pentru contrapărțile nefinanciare Uh, devine mai, uh, mai simplă și există și alte propuneri uh, rezonabile făcute de Comisia Europeană, care au fost extinse prin amendamentele depuse. trebuie să fie reduse, redusă sarcina administrativă pentru contrapărțile nefinanciare sau pentru cele care sunt mici. Mă bucură faptul că există derogări și pentru fondurile de pensii cu cele trei uh, opțiuni să avem o perioadă de trei ani, după care să vedem ce se va întâmpla, în ce situație se vor afla aceste fonduri de pensie. Este un lucru important, mai ales pentru uh, a susține investițiile pentru că, din Europa pentru care sunt uh, responsabile fondurile de pensii. Mi se pare că este un pas important, de asemenea, derogarea prevăzută pentru fondurile de pensii mici. Un, a fost uh, amintit un mai bun acces la serviciile de compensare, un acces la compensare în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii în același timp și, așa cum a spus și raportorul și antevorbitorii de astăzi, um, avem nevoie de clarificări, de îmbunătățiri când vine vorba de obligativitatea de raportare și obligativitatea de compensare. Aș dori să mă refer la uh, Uh, obligativitatea de compensare pentru fondurile de investiții imobiliare. Am depus câteva amendamente, 12 și 13. Sunt de acord și cu ce a spus uh, raport, uh, raportorul când vine vorba de armoniz, armonizarea normelor de compensare pe plan global sau cel puțin să încercăm să armonizăm aceste norme de compensare pe, pe plan uh, global. Aceste tranzacții au ajuns la să aibă o sumă pe plan global de mai mult de 430 de miliarde de dolari, deci este evident că costurile acestor tranzacții trebuie să fie reduse și reglementarea lor să devină mai eficace. Mulțumesc. Intervenții spontane. Am o scurtă uh, observație pentru că multe din amendamentele mele au fost amintite de mai mulți colegi. Vă mulțumesc pentru acest lucru și cred că într-adevăr vom reuși să găsim o soluție bună între sincronizarea EMIR și MIFIR pentru că dacă nu vom ajunge la o nepotrivire între, între obligativitatea de tranzacționare și cea de compensare, care nu fusese intenția noastră nici la MIFID, nici la EMIR. La intervențiile spontane. Văd că și doamna Beres dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc. Sunt de acord cu această preocupare și împărtășesc cele spuse de raportorul nostru, Iacob Weizsäcker. Problemele vizează fondurile fondurile de pensii cum uh, sunt integrate ele în acest sistem, pentru că la început, uh, uh, când am vrut să aliniem EMIR și MIFID, când ne-am propus această aliniere, ne-am dat seama că fondurile de pensii scăpau puțin de sub control și ne gândeam cum putem să le acoperăm, acoperim de legislație. În prezent situația s-a schimbat, aceste fonduri de pensie au evoluat și cred că propunerea raportorului de a avea uh, un uh, bilanț la un moment dat nu este realistă, pentru că revizuirea EMIR e menită tocmai să, uh, să simplificăm această procedură prin refit, uh, dar și să uh, eliminăm toate aceste Uh, exonerări sau derogări uh, în condițiile în care ne-am dat seama că compensațiile sunt uh, un mecanism inclusiv pentru a aduce stabilitate pe piață. Deci, în contextul fondurilor de pensii, propunerea raportorului nostru al socialiștilor e bună. Cred că trebuie să avem un sistem riguros de phasing in, deci de um, integrare treptată Trebuie să fim atenți pentru ca aceste fonduri de pensii să nu fie incluse în dispozitiv și, pe de altă parte, să eliminăm o parte de, sau categorie de fonduri de pensii. Și eu am studiat propunerea noastră. S-a spus că e bine să ne aliniem cu uh, uh um, cu EMIF, dar uh, constat că există Uh, derogări care nu sunt justificate. Conform acestor uh, derogări, o mare parte din uh, pietele de, de, de tranzacțiile extrabursiere sunt excluse de pe piață sau alte entități care nu uh, sunt vizate de obligația de compensare. Nu vreau să uh, Uh, avem uh, la sfârșit un text legislativ uh, cu multe găuri. Compensarea trebuie să fie regula de bază și vă propun să nu venim cu derogări suplimentare și mă gândesc și la definiția operațiunilor intragrup. Iacob von Weizsäcker s-a referit la aceste operațiuni, dar și la serviciile de compresare sau se, compresarea temporară a, a suspensiilor. Eu am înțeles că uh, e bine să recurgem la standardul tehnic de aplicare, dar cred că uh, condițiile în care am putea avea un nou standard tehnic uh, uh pentru uh, suspendarea compensărilor, trebuie ca, și, ca acest cadru general să fie definit foarte clar la nivelul 1. Deci tot ce figurează în propunerea comisiei acoperă sau ține cont de preocupările uh, diverselor părți. Mulțumim! Aș dori să știu dacă Comisia dorește să ia cuvântul. Nu? Atunci îi dau cuvântul din nou domnului raportor, domnul Langen. Uh, Am intenția să fiu foarte succint. Aceste puncte au fost uh, prezentate din mai multe perspective. Vă mulțumesc pentru sprijinul multiplu pe care mi-l oferiți. Împreună cu biroul meu o să lucrez la elaborarea acestor uh, amendamente de compromis și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că cele spuse de doamna Beres, tocmai am, am, am încercat să înțeleg ce dorește să spună vis-a-vis -vis de uh, fondurile de pensii și eu cred că nu suntem atât de îndepărtați uh, prin amendamentele, prin amende, amendamentele depuse. Uh, critica generală exprimată de dumneavoastră nu cred că este justificată. Eu sunt, cons- sunt sigur că vom găsi o, o, o soluție de compromis. Cred că o să găsim o soluție după trei ani, să găsim, să introducem alți doi ani sau trei ani în anumite condiții, crearea unui anumit uh, mecanism până atunci, cu propuneri concrete care să ne permită să nu mai avem niciun fel de derogare dup- după aceea sau eventual încă o derogare de 2 ani. Deci nu cred că există o diferență uh, fundamentală între pozițiile noastre și am o atitudine destul de flexibilă vis-a-vis -vis de acest punct. Există posibilitatea apariției unor probleme tehnice la care Comisia nu cred că s-a gândit uh, până acum. Drept urmare, trebuie să găsim o abordare realistă și propunerea a uh, domnului von Weizsäcker, cu care și dumneavoastră sunteți de acord, nu cred că suscită probleme uh, foarte grave. Deci cred că o să putem găsi un, o soluție de compromis. Esther de Lange reprezintă niște interese specifice, nu-și dorește ca fondurile de pensii din, uh, din uh, țările de jos să fie supravegate și controlate pe plan european. Însă se va putea forma o, o poziție care se bucură de majoritatea, de sprijinul majorității politice. În ceea ce privește calitatea datelor, Mascus, Peter au cerut, s-au referit la acest lucru. Va trebui să vedem care va fi rezultatul uh, la nivel 1 legislativ, dacă putem introduce precizări suplimentare la acest nivel sau nu și în rest cred că am motive să fiu uh, optimist și vă mulțumesc din nou pentru sprijin. Vă mulțumesc, succes în negocierea acestor compromisuri. Cred că votul este prevăzut în data de 24 aprilie, cam peste o lună dacă echipa de negociere va fi gata până atunci. În plenară urmează să ajungem în mai, deși nu a fost prevăzută o dată. Totul depinde de uh, calendarul nostru. Domnul Delange, o scurtă propunere privind calendarul. Până la sfârșitul săptămânii verzi sau până în data de 9 aprilie vom uh, prezenta amendamentele de compromis, le vom trimite grup, uh, grupurilor politice și uh, le rog să adopte poziție pe parcursul săptămânii uh, respective, astfel încât în uh, uh, săptămâna Strasburg din aprilie să avem prima reuniune a raportorilor din umbră. Nicio problemă. Echipa de negociere responsabilă pentru următorul dosar încă nu a sosit. Um, ar fi trebuit să discutăm acest punct peste 10 minute, deci suspendăm reuniunea din nou timp de 10 minute.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

So, I open the meeting again. We come to... Redeschidem reuniunea noastră. Am ajuns la punctul 13 de pe ordinea de zi. Instituirea unui cadru pentru controlul investițiilor străine directe în Uniunea Europeană. Raportorul este Robert Zile, care îi dau cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați așteptat. Îmi cer scuze în fața colegilor. Da, ați ajuns la timp, spune domnul președinte. Da, mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente la acest raport, mai mult de 150, care demonstrează cât de important este acest aviz. Ca întotdeauna există diferențe de opinii pol- uh, pol- politice, dar și uh, puncte comune când vine vorba de monitorizarea îndepărtată a investițiilor străine uh, directe în Uniunea Europeană. Este vorba de infrastructură, de tehnologii critice, toată lumea e de acord că acestea trebuie să fie protejate. Și mă bucură faptul că există un acord uh, între grupurile politice, cum că și mass media este o infrastructură critică din acest punct de vedere. Mm, o parte dintr-un stat terț uh, trebuie să se bucure de niște drepturi bine definite. Am discutat acest lucru ieri, astăzi avem a doua reuniune a raportorilor din umbră și putem discuta chestiunile în detaliu. În ceea ce privește obiecțiile rezon- uh, rezonabile pentru că anumite uh, investiții să nu mai fie monitorizate, recurgerea la articolul 356 din TF, TFUE, în temeiul căruia niciun stat membru nu poate fi obligat să publice informații care contravin intereselor esențiale legate de securitatea sa. Am discutat uh, acest subiect, am uh, avut și o bună uh, audiere a, cu coraportorul, cu domnul Prust. A fost o, monitoriz- o examinare foarte bună statele membre ne-au prezentat uh, propriile experiențe cu examinarea acestor investiții directe și am ajuns la concluzia că majoritatea statelor membre înțeleg că acest interes esențial pentru securitatea lor nu va fi uh, pus pe nivelul, la nivelul european comun. Drept urmare, ne putem baza pe tratate și oricum nu vom propune ceva ce nu este efectuat deja de majoritatea statelor membre din Uniunea Europeană. Deci, în general, cred că vom reuși să depășim diferențele care persistă între noi în viitoarele reuniuni a raportorilor din umbră, însă punctul de plecare cred că este un uh, bun compromis și o să reușim să adoptăm un, un aviz foarte bun. Mulțumesc, ajungem la raportorii din umbră. Începem cu doamna Sandel, din partea PP. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc raportorului și tuturor raportorilor din umbră pentru um, eforturile noastre colective. Aș dori să insist asupra nevoii de a crea acest mecanism și asupra faptului că este important să ne coordonăm între noi, să ne organizăm uh, Uh, pentru a facilita acest uh, schimb de informații, uh, acest instrument pe care dorim să îl creăm, care este esențial pentru a ne proteja suveranitatea, întreprinderile și mai ales pe cele care dispun de tehnologii critice. Nu este un dispozitiv care trebuie să-i sperie pe investitori. Din potrivă, cred că poate să aducă oarecare siguranță juridică investitorilor. Și aș dori să amintesc că Uniunea Europeană dorește, bineînțeles, să rămână deschisă nu dorește să-și închide porțile. Suntem uh, pentru investițiile străine, uh, pentru a crea locuri de muncă, pentru a crea creștere economică, dar acestea trebuie să aibă loc într-un cadru bine definit uh, și realist. Cred că suntem de acord că dorim să îmbunătățim textul Comisiei uh, și să invităm statele membre uh, să creeze mecanisme de filtraj. 12 țări au deja astfel de mecanisme, dar cred că, da, că toate 28, cele 28 de state membre o fac, vom fi mai vigilenți. Aș dori să insist asupra câtorva aspecte um, și anume asupra amendamentelor depuse de colegi din grupul meu sau pe care le sprijinim. Aș dori mai întâi să insist asupra principiului reciprocității. Mi se pare important ca pentru a justifica Uh, un astfel de control al investițiilor uh, trebuie să ținem cont și de practicile din alte state membre când vine vorba de investiții. Deci reciprocitatea este esențială. Aș dori să vorbesc uh, și despre natura investitorului. Cred că este important să ținem cont de faptul că uh, este direct sau indirect controlat de un guvern sub diferite forme. Aș dori să insist asupra nevoii de a proteja informațiile pentru că aceste informații sunt strategice. Deci investitorii trebuie să aibă siguranța absolută că aceste informații vor fi protejate mai ales atunci când uh, afectează secretul în afaceri. Și tocmai pentru a proteja informațiile colectate, aș dori să revin asupra ideii că Comisia ar veni să prezinte un raport în legătură cu acțiunea de control uh, într-un an. Deci e bine să existe această legătură între Parlament și Comisie, dar Comisia trebuie să informeze Parlamentul European, să transmită Parlamentul European informații agregate, din nou pentru a proteja informațiile strategice proprii întreprinderilor. Iată ce am avut de spus. Mă bucur că vom uh, colabora la acest raport și în viitor. Mulțumesc! Very much uh, for the S&D. I give the floor to Catalin Mulțumesc! Are cuvântul acum Cătălin Ivan de la S&D. Uh, cred că nu are sens să mai <clears throat> discutăm foarte mult despre importanța investițiilor străine directe în Uniunea Europeană și impactul acestor investiții asupra economiei, transferul de tehnologie, crearea de locuri de muncă, inovare și așa mai departe. Este important totuși că se discută la nivel european despre delimitarea acestor investiții. Nu toate investițiile străine directe sunt investiții cu impact pozitiv. Și faptul că uh, propunerea de regulament prevede <clears throat> posibilitatea Comisiei de a efectua o examinare pe motive de securitate și ordine publică în cazul în care o investiție străină directă poate afecta proiectele sau programele de interes pentru Uniunea Europeană, este de bun uh, augur. Uh, prin uh, amendamentele depuse de noi am vrut să întărim poziția Comisiei. Salutăm stabilirea unor puncte de contact pentru examinarea investițiilor străine directe în fiecare stat membru, dar considerăm de asemenea că ar trebui coordonate de un punct de contact central la nivel de Uniune Europeană. De asemenea, consider că ar trebui să se acorde o atenție specială investițiilor originare din Uh, țările care fac obiectul sancțiunilor sau jurisdicțiilor um, desemnate drept paradisuri fiscale în concluziile Consiliului din 5 decembrie 2017 privind lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, precum și investițiile care au legătură directă sau indirectă cu astfel de țări sau jurisdicții. De asemenea, uh, trebuie acordată o atenție sporită și țărilor terțe care protejează bunurile provenite din afaceri ilegale uh, din Uniunea Europeană. Știm foarte bine că foarte multe averi uh, din afaceri ilicite sunt scoase în afara Uniunii Europene, iar țările respective nu cooperează cu instituțiile Uniunii Europene. Uh, nu în ultimul rând, în cazul în care beneficiarul final nu poate fi identificat, aceste investiții străine n-ar trebui să fie permise în uh, Uniunea Europeană. Uh, e foarte important să știm cine face investiția respectivă, ce trecut are firma respectivă, cine este beneficiarul final, este de maximă importanță. Cam atât. La 1 și jumătate avem un shadow meeting și vom discuta mai mult atunci pe, pe amendamente. Mulțumesc mult! Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul liberalilor. Live Giring. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule raportor. Amendamentele sunt o bază bună pentru a ajunge la compromisuri și cred că vom reuși să ajungem la compromisuri. Aș avea câteva observații. Întâi, nu este intenția noastră să ne legăm de principiul reciprocității. Orice mișcare protecționistă nu e binevenită. În al doilea rând, trebuie să evităm ca anumite state membre să aibă un drept de veto asupra investițiilor de pe teritoriul altor state membre. Nu este intenția noastră să forțăm anumite membre să facă un control. Nu cred că trebuie să stabilim o listă de criterii a ceea ce este strategic sau nu. Uh, prerogativa controlului trebuie să revină statelor membre. Obiectivul nostru principal trebuie să fie acela de a ne întreba dacă controlul este necesar. Revenim la povestea cu oul și găina. Pentru a obține anumite informații e nevoie de un control. Um, de aceea e bine ca fiecare stat membru să creeze uh, un mecanism specific. Apoi, orice refuzare a unei, investiții străine um, directe uh, trebuie să facă um, obiectul uh, unui justificări. Mulțumesc. De la Verzi îl avem pe domnul Urtasun. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de eforturile raportorului de a face povara mai proporționată și mai justificată și ne bucurăm că și mass media este inclusă în rândul factorilor și priorităților. Ne bucurăm de asemenea uh, legătura cu lista neagră a jurisdicțiilor necooperante, chiar dacă vedem că Consiliul uh, subminează această posibilitate regretăm că multe uh, elemente mm, pozitive nu se mai regăsesc în compromisuri. Um, aș dori să subliniez faptul că pentru grupul nostru determinarea dacă o investiție străină directă va afecta ordinea publică depinde dacă investitorul străin um, face evaziune fiscală și planificare uh, fiscală agresivă sau delocalizează producția. De aceea aș propune ca aceste elemente să fie incluse la articolul 4. La fel când vine vorba de fondurile suverane, cred că trebuie să adăugăm condiția ca fondurile să respecte principiile de la Santiago privind transparența. Apoi, considerăm că uh, Parlamentul European trebuie să aibă un rol, uh, poate să cere controlul, nu controlul oricărei investiții, ci controlul investițiilor care sunt legate de programele um, de interes pentru Uniune. Să poate să ceară Comisiei activarea mecanismului pentru protejarea proiectelor și programelor uh, de interes european uh, pe motive de securitate. În fine, am dorit să cerem raportorului celorlalte grupuri politice să se gândească la amendamentele noastre 162 și 172 în legătură cu uh, coordonarea controlului investițiilor. Chiar dacă suntem de acord cu obiectivele acestor propuneri, um, observăm că există liste de conflicte între două state membre care vor expune diferite dinamice, dinamici de putere și ar putea uh, să submineze suveranitatea națională și astfel obiectivul acestui regulament. Considerăm că e de dorit și bine să avansăm cu un sistem mai multilateral, adică să creăm un organism cu participarea Comisiei Europene și a statelor membre, care ar trebui să facă controlul investițiilor străine directe în statele membre. Vom avea reuniunea raportorilor din umbră ceva mai târziu și sunt sigur că vom putea discuta aceste chestiuni cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! De la GUE nu e nimeni. De la ENL, Bernard Monod nu e prezent. Nu doriți nici dumneavoastră să luați cuvântul? Atunci trecem uh, la alți deputați. Nimeni nu dorește? De la comisie? E cineva? Dorește comisia să ia cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc. Două observații rapide. Una se referă la reciprocitate am dorit să transmitem mesajul că dacă adăugăm reciprocitatea aici ca factor de control sau așa ceva, am risca nu doar să apară probleme când vine vorba de angajamentele noastre internaționale, ci am transmite și un semnal protecționist. Uh, Niciunul dintre celelalte sisteme de control din lume nu include o verificare a reciprocității uh, țării investitorului. Înțelegem că este o, o preocupare validă problema reciprocității, dar nu credem că acesta este instrumentul uh, prin care trebuie să se răspundă acestei preocupări. Și cealaltă mică observație se referă la impozitare. Înțelegem că evaziunea fiscală, că trebuie să luptăm împotriva evaziunii fiscale și opacitatea comportamentelor când vine vorba de plătirea impozitelor sau când vine vorba cine este proprietarul final al unor fonduri suverane, e o problemă, dar nu acesta din nou este instrumentul potrivit um, să luptăm împotriva acestui, uh, să, să rezolvăm această problemă. Avem uh, legislația de luptă împotriva solării de bani și așa mai departe. Conform articolului 207, Uniunea are uh, competență exclusivă în acest domeniu. Dacă adăugăm chestiuni fiscale, uh, dintr-o dată competența ajunge la statele membre și astfel uh, distrugem propunerea și asta ar fi mare păcat, după părerea noastră. Și uneori a face prea bine, prea poate e inamicul binelui. Acesta este un prim pas și dacă exagerăm cu acest instrument, riscăm să pierdem sprijinul statelor membre. Dacă facem un control la nivel de Uniune, efectiv e imposibil în acest moment, pentru că nu există suficientă conștientizare în rândul statelor membre. 16 state membre nu fac acest control. Deci dacă uh, ținem cont de aceste preocupări de ordin politic, uh, Uh, considerăm că transparența și conștientizarea este un pas, un prim pas și apoi vom vedea peste trei ani în momentul revizuirii dacă putem și trebuie să facem un pas în plus. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Am depus și eu uh, uh, câteva amendamente. Acum sunt uh, prezident ședința, dar pot să vă dau și părerea mea. Nu cred că trebuie să așteptăm trei ani sau mai mult. Văd ce se întâmplă în uh, circumscripția mea cu investiția unor investitori uh, chinezi Nimeni nu poate, uh, valoare de 100 la, uh, au fost investiții în valoare de 100%, dar nimeni nu poate să cumpere firme în China și să devină proprietar 100%. Dau cuvântul acum din nou raportorului Robert Zile. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul din partea grupurilor politice și mulțumesc și comisiei. Uh, doresc în ceea ce privește nivelul statelor membre. Cred că e important să începem cu un sistem de control în statele membre și apoi să vedem ce putem să facem. Și în cazul Bavariei, am înțeles că Germania are un sistem de control care e destul de strict, așa cum am observat când am organizat această mică audiere organizată de domnul Prost. Cred că a fost foarte utilă și Cred că în cazul Chinei, uh, guvernul german poate să refuze un astfel, o astfel de investiție. Nu cred că e nevoie de implicarea Comisiei Europene sau a Uniunii Europene. Cred că acest lucru poate fi făcut la nivelul Germaniei. Și am mai descoperit la această audiere că sistemele de control sunt foarte diferite în Regatul Unit, în Germania și în alte state, în Spania și așa mai departe de la un stat membru la altul între cele care unde există astfel de sisteme. Sper că la ultima reuniune la raportorilor din umbră vom reuși să rămânem, să, să păstrăm o abordare echilibrată și vom ajunge la un compromis, la un compromis bun, atât în comisia competentă pe fond, cât și în comisiile asociate. Mulțumesc! Mulțumesc! Votul este prevăzut săptămâna viitoare. Sper că veți finaliza uh, compromisurile până atunci și Comisia INTA competentă pe fond va vota probabil pe 17 mai și apoi vom vedea când va ajunge textul în plenară. Acesta este calendarul pe care îl am deocamdată, dar pentru noi votul va avea loc săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, ne vedem înapoi la ora 14.30. S-a încheiat ședința.